Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, dear colleagues, please, it's possible sit. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Cei dintre dumneavoastră care nu doresc să fie în sală sunt rugați să iasă din ea. Vreau să-i urez bun venit domnului comisar Oettinger. Este un oaspete adeseori primit în cadrul comisiei noastre. Uh, și, uh, după cum știți, întâlnirile cu el sunt întotdeauna foarte interesante pentru noi uh, toți. Așadar, haideți să-l ascultăm, mai apoi să punem întrebări și avem uh, timp pentru discuții până la ora 4 când ni se va alătura următorul comisar. Herr Präsident, lieber Abgeordneter. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. Astăzi voi vorbi despre programul de lucru al Comisiei pe 2012. Recunosc, Comisia va acorda mare atenție politicii energetice europene și în anul 2012. Domeniul energiei este o prioritate a instituțiilor europene. Considerăm că în perioada de criză, atunci când ne dorim mai multă competitivitate pentru economia europeană și ne dorim de asemenea să protejăm interesele utilizatorilor, e necesar să avem o politică europeană și inteligentă în domeniul energetic. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în 2011. Ce am propus sau ce am negociat sau ce am promulgat în anul 2011? 1. Suntem în faza hotărătoare în ceea ce privește eficiența energetică. Propunerea noastră de act legislativ, uh, strategia noastră în două etape, uh, măsurile noastre obligatorii sunt deja discutate și mă bucur de toată susținerea pe care am primit-o din partea Parlamentului European în acest domeniu. Parlamentul European a fost, de fapt, un factor stimulator și a fost întotdeauna dispus să discute cu noi. Iar datorită sprijinului uh, Parlamentului European am reușit să avem o poziție mult mai uh, solidă în negocierile cu Consiliul ne-am dorit ca până în iunie, în timpul președinției daneze, să se ajungă la o decizie în cadrul Consiliului pe această temă. 2. Rețelele inteligente și infrastructura avansează de asemenea. Planificăm utilizarea unei uh, proceduri accelerate pentru partea de rețele și, uh, de asemenea, am prezentat propunerile noastre de finanțare a infrastructurilor. În uh, bugetul până în 2014 s-a oferit uh, peste 1,9 miliarde de euro pentru infrastructuri și rețele inteligente. 3. Pentru a echilibra mai bine politica noastră externă în domeniul energiei. Am făcut de asemenea propuneri și uh, discutăm acum într-o manieră constructivă cu Parlamentul pe tema următoare. Coordonarea mai bună a politicii externe energetice. Energia offshore, Uh, va fi tratată într-un, uh, într-o propunere a Comisiei pe care o veți primi cât, cu, peste câteva săptămâni. De asemenea, testele de, uh, de rezistență pentru centralele atomice europene sunt în curs. În primul și în primul rând am avut evaluările interne demarate de către comisii, de către companii, îmi cer scuze. Acum suntem în a doua etapă, evaluarea de către agențiile naționale și de, de către ministere. Vom primi un raport pe această temă abia în ianuarie și mai apoi, din ianuarie încolo, vor începe testele de rezistență la nivel european. Și uh, vă rog să nu luați uh, hotărâri și decizii și să aveți uh, opinii preconcepute până la finele acestui proces. Toate aceste teste de rezistență, vă asigur, vor fi cât se poate de solide și vor reuși, într-adevăr, uh, să ne ajute în a diferenția, face o diferențiere clară între, între centralele solide și rezistente și cele care uh, nu mai trebuie să funcționeze. În raportul interimar pe care l-am primit din partea Agenției Naționale de Reglementare a Energiei uh, Atomice din Franța, s-a constatat care sunt domeniile care trebuie să fie îmbunătățite și care vor fi măsurile ce trebuie să fie luate în acest sens. Iar acest raport ne arată cât se poate de clar că aceste teste de rezistență au drept obiectiv garantarea securității europene. Haideți să vedem ce se va întâmpla în 2012. Care va fi programul nostru de lucru în acest an? În decembrie anunțasem deja că vom prezenta o foaie de parcurs în domeniul energetic până în 2050. Această foaie de parcurs ar trebui să fie un fel de invitație. Va prezenta o serie de scenarii va conține o evaluare pe termen lung, care are drept uh, esență politica energetică până de viitor. Deci nu facem nimic altceva decât să demarăm un, uh, un proces uh, și să continuăm, de fapt, un proces, pentru că în 2002, la nivel uh, european, s-a decis uh, crearea unei politici uh, comune, energetice și în domeniul protecției uh, mediului. Mai apoi am avut uh, o strategie 2020. Ei bine, pe baza diferitelor scenarii, vrem să continuăm în aceeași uh, fel. Trebuie să oferim tuturor actorilor implicați, de la companii, investitori, ONG-uri, autorități, o imagine de ansamblu asupra viitorului politicii noastre energetice. Ne dorim ca până cel târziu în 2017 să stabilim obiective cât se poate de obligatorii, sancțiuni și de asemenea uh, politici până în 2030 uh, și mai apoi, în anul 2030, să demarăm un proces asemănător pentru 2050. Și care este obiectivul final pentru 2050? 0% sau aproape 0% uh, emisii de dioxid de carbon, iar acest uh, obiectiv va fi atins pornind de la discuțiile pe seama scenariilor prezentate în documentele noastre și care vor rezulta în urma consultărilor. De asemenea, vrem să punem accentul pe piața internă energetică. Vrem uh, să vă arătăm care au fost progresele realizate până acum, care sunt uh, lacunele din punctul nostru uh, de vedere, care sunt efectele celui de-al doilea și celui de-al treilea pachet privind piața internă. De asemenea, vrem să vă arătăm cum evoluează energiile regenerabile și unde și cum e necesară, de, e necesară mai multă coordonare. vom încerca să arătăm cum pot fi integrate diferitele uh, proiecte demarate și deja sau care vor fi demarate pe viitor la nivel european. De asemenea, vom discuta despre energia solară care va fi uh, uh, creată în uh, nordul Africii. Vom încerca să aflăm cum poate fi atras acea energie uh, electrică astfel produsă în rețelele noastre. De asemenea, vrem să facem o evaluare a complexului ILOP și împreună cu doamna Heldegard, vom încerca să tragem toate concluziile, concluziile care, bineînțeles, vor fi discutate mai apoi cu dumneavoastră. Deci, ce încercăm noi să facem de fapt? Încercăm să discutăm toate actele legislative care trebuie să fie încheiate și promulgate anul viitor și care sunt practic în beneficiul diferitor proiecte care deja au fost uh, puse în aplicare. Și, de asemenea, vom discuta despre viitoarele noastre proiecte care vor sta la baza politicii noastre energetice comune. Și, bineînțeles, pe parcursul uh, acestor uh, dezbateri sus, susținerea Parlamentului European va fi absolut necesară. Vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a vorbi pe scurt. Vă mulțumim la rândul nostru pentru această intervenție și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Să începem cu doamna Del Castillo. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și domnului comisar. Doar două minute, dacă se poate. președinte. Da, domnule președinte, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru explicațiile pe care ne le-ați dat referitor la obiectivele 2012 într-un context mai global. Eu aș dori să subliniez faptul că, într-adevăr, anul acesta, care se va încheia curând, a reprezentat un an de um, cu o activitate intensă în uh, cadrul comisiei um, și am avut foarte multe rapoarte, rapoarte legislative sau nelegislative în domeniul uh, energiei și am reușit să ajungem la un punct culminant și anume pachetul pentru energie. Uh, pentru anul viitor, dumneavoastră ne prezentați un pachet care e mai puțin legislativ, dar care este tot atât de interesant și de important. Aș dori să vă spun trei lucruri. Mai întâi, nu știu dacă este posibil să Facem în așa fel încât raportul referitor la siguranța nucleară, care în principiu este prevăzut pe, la finalul anului 2012, să poată fi realizat mai devreme. Dacă e posibil, ar fi foarte bine. În al doilea rând, piața internă. Transpunerea celui de-al treilea pachet energetic, implementarea acestuia reprezintă un aspect fundamental, pentru că dacă nu facem acest lucru, atunci nu vom putea să înregistrăm progres. Și iată că aici constatăm că există anumite întârzieri în anumite țări, întârzieri uh, importante. Și în al treilea rând, aș fi vrut să mă refer la energiile regenerabile. Și asta din două puncte de vedere. Mai întâi, faptul că trebuie să avem studii de impact din diferite puncte de vedere, în așa fel încât propunerile sau orientările pe care le vom face referitor la o dezvoltare accentuată a energiilor regenerabile să poată fi făcută cu toată precauția necesară, cu toată rigoarea, rigoarea necesară. În al doilea rând, cum anume putem să avansăm să avem noi obiective referitor la aceste energii regenerabile, ținând seama de faptul că statele membre trebuie să fie uh, cele care au capacitatea de a defini pachetul energetic. Și această uh, compoziție, conținutul acestui pachet energetic uh, este diferit uh, definit în funcție de state membre. E adevărat că Uh, putem încerca să avem o idee despre modul în care se va organiza mixul energetic, dar acesta este specific fiecărui stat membru. Eu cred că trebuie să fim prudenți, pentru că sunt convinsă că competențele în domeniul energetic trebuie să fie în continuare la nivel național dacă ne dorim ca sistemul să funcționeze. Are cuvântul doamna Riera Madurel. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru toate informațiile pe care ne le-ați prezentat în aceste domenii de activitate care țin de portofoliul dumneavoastră. Domnule comisar, trebuie să recunoaștem, și așa a spus și doamna Del Castillo, că în ultimii ani am avansat foarte mult în uh, domeniul comunitar uh, consacrat energiei. Dar cu toate acestea, grupul meu politic uh, e de părere că încă mai putem avea ambiții politice la acest nivel și aș fi vrut să vă adresez câteva întrebări pentru a cunoaște părerea dumneavoastră pe această temă. După cum știți, grupul nostru politic a apărat întotdeauna uh, faptul că e deosebit de important să avem obiective obligatorii dacă ne dorim să realizăm acea revoluție energetică pe care vrem să o realizăm în Europa. Și cred că realizarea obiectivului de 20% până în 2020, reducere a emisiilor de CO2 cu 20%, este în mare parte posibil prin eficiența energetică, prin a actualului parc automobil și prin eficiența energetică a clădirilor existente. De aceea, domnule președinte, aș, am, domnule comisar, am fi vrut să existe o propunere revizuită în acest sens, care să includă și obiective obligatorii referitoare la eficiența energetică. În același timp, considerăm necesar ca noua strategie consacrată energiilor regenerabile să include și ea obiective obligatorii pentru anul 2030, care să ne permită să avem un cadru stabil de dezvoltare a acestor energii. În al treilea rând, aș fi vrut să menționez o temă care a fost foarte uh, dezbătută în comisia noastră, dar care se pare că în ultima vreme a fost lăsată oarecum deoparte, și anume mașinile electrice, autovehiculele electrice. Noi, în grupul nostru politic, sperăm că adoptarea uh, raportului uh, uh, redactat de grupul Focus Group în Europa referitor la mobilitate va fi luat în considerare și analizat de către comisie și acesta să poată fi transpus într-un document care să poată promova mașinile electrice am fi vrut să știm dacă puteți face câte comentarii referitor la acest subiect, care sunt planurile la nivelul Comisiei. Și, în final, domnule comisar, v-am spus care sunt aspirațiile grupului meu politic. Și acum, dacă îmi permiteți, în întrebare aș fi vrut să ne explicați care sunt ambițiile noastre și care ar putea fi, după părerea dumneavoastră, scenariile perfecte, într-o lume ideală pentru uh, chestiune energetice. Noi la ITRE suntem conștienți de faptul că trebuie să obținem un beneficiu maxim prin uh, uh, cercetare și inovație în Uniunea Europeană, tocmai pentru a avea, uh, real, pentru a putea garanta realizarea unui obiectiv comun și anume o economie competitivă. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru uh, uh Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența noastră și vă veți putea bucura întotdeauna de sprijin din partea grupului nostru politic. Stimată colegă, ar trebui să aveți mai mare grijă pentru că ideile dumneavoastră par a aduce uh, paradisul pe pământ. Ana Royce. Vă mulțumesc. Vreau să vă pun trei întrebări precise. În ce privește directiva eficienței uh, energetice, ați spus că există mai multe state membre care nu doresc să se facă progrese. Știu însă că au uh, loc discuții la Consiliu, acum că statele membre știu ce pregătește Comisia. Și am uh, senzația că și-ar dori să existe mai multă flexibilitate și poate că și-ar dori să aibă niște ținte obligatorii și mai multă flexibilitate la um, nivelul măsurilor de a, um, aplicate, a modalităților de a atinge aceste obiective. Apoi, în ce privește obiectivele pentru 2015 și 2030, uh, vor exista ținte și pentru energiile regenerabile pentru acești ani? Pentru că, așa cum probabil înțelegeți uh, bine, industria își dorește să știe foarte bine încotro se îndreaptă și ce îi se solicită și ar fi foarte important ca sectorul energiilor regenerabile să se extindă, mai ales având în vedere politica prețurilor uh, acum din Europa. Și ar fi bine dacă ați putea să ne dați mai multe detalii despre sistemul de coordonare în domeniul energiilor regenerabile. Și ați uh, făcut o evaluare globală și așteptam un document din partea comisiei de luni de zile și până la urmă nu, ne-ați, nu a venit uh, nimic. Vreau să știu dacă există date uh, specifice, precise, uh, în legătură cu amenințele pentru hrana umană și animală. Ați ținut cont de impactul schimbărilor climatice asupra ultimelor catastrofe naturale și a faptului că s-au mulțit, de exemplu, uh, inundațiile și alte asemenea evenimente și vă gândiți la relația dintre acestea și evoluția uh, centrală nucleare? Mulțumesc, doamna Ford. Vă mulțumesc, domnule comisar. Câteva lucruri pe scurt despre reglementarea cu privire la exploatările offshore. Bănuiesc că dumneavoastră faceți în așa fel încât platformele petroliere offshore din apele uh, europene să fie cât mai sigure cu putință și a existat un raport din propria inițiativă al Comisiei noastre în acest sens. Însă regulamentul Comisiei ne îngrijorează deoarece legislația propusă riscă să nu fie atât de puternică, uh, cel puțin în ce privește siguranța, precum legislația care există în țări Uh, uh, în statele membre unde uh, um, există o tradiție în domeniul exploatațiilor petroliere offshore și s-ar putea să se ajungă la incertitudine juridică pentru autoritățile de reglementare și pentru operatori. Nu cred că aceasta este intenția dumneavoastră, domnule comisar, cu acest regulament și sper să putem să conlucrăm Parlamentul și Comisia pentru a ne asigura că vom avea un maxim de armonizare numai acolo unde este nevoie și că legislația care este mai puternică în unele state membre să rămână valabilă și să nu fie înlocuită de acest regulament, pentru că sunt uh, convinsă că intenția dumneavoastră nu este să distrugeți legislația deja existentă în anumite state membre. Dziękuję bardzo. Najpierw taka uwaga, że na razie w imieniu różnych grup... Mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații încă de la bun început. Până în prezent, doar femeile au luat cuvântul din partea grupurilor politice. Și cred că asta demonstrează că femeile sunt uh, responsabile uh, în, ceea ce privește regulamentele și managementul Colegii noștri au menționat faptul că e nevoie de obiective obligatorii tocmai pentru a avea un cadru stabil de acțiune. Eu cred că propunerea dumneavoastră, și anume de a avea la îndemână mai multe scenarii și să pregătiți o gamă de obiective, uh, e una bună, dar vedeți că în momentul de față avem prea multă incertitudine din punct de vedere economic, ne aflăm într-o perioadă de turbulențe economice și uh, obiectivele energetice și de mediu vor depinde, realizarea lor va depinde de contextul per ansamblu. Și uh, e bine faptul că vreți să ne prezentați diferite scenarii. Acum întrebarea mea este următoarea. Anul trecut și anul acesta, în programul dumneavoastră de lucru, ați subliniat că implementarea este obiectivul cheie al Comisiei. Implementarea tuturor regulamentelor este absolut necesară, mai ales în ceea ce privește cel de-al treilea pachet energetic. Și iată că dumneavoastră ați a trecut timpul a trecut și ați promis că această uh, implementare a pachetului al treilea va îmbunătăți piața internă. Și întrebarea mea este următoarea. Planurile dumneavoastră de implementare și de aplicare în ceea ce privește statele membre la nivel individual, cum arată și implementarea celui de-al treilea pachet energetic. Ați putea eventual să risipiți anumite uh, dubii și îndoieli uh, pe care le-am regăsit în, uh, în ziare, s-ar părea că doamna Merkel a făcut apel către dumneavoastră să dați dovadă de oarecare flexibilitate față de acele state care nu pot să facă față implementării pachetului al treilea în alte mass media am putut citi că doamna Merkel a cerut modificări tocmai în acest al treilea pachet și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, care va fi pe viitor poziția noastră referitor la implementare. Dobrý den, pane komisaři. Eh, já se pokusím trochu narušit ten eh, plynulý... Bună ziua, domnule comisar. Mă voi alătura colegelor care au luat cuvântul și voi fi, iată, primul bărbat care va lua cuvântul în această după-amiază din partea Parlamentului. Uh, am înțeles că, din punct de vedere genetic, femeile și bărbații sunt foarte diferiți și că... Dar în orice caz, un lucru este clar, femeile sunt puternice în, acest, în această comisie, așa că nu pot decât să-mi exprim respectul și admirația față de ele. Acum aș avea totuși o întrebare importantă pentru domnul comisar. am notat faptul că există schimbări care sunt în curs în Uniunea Europeană, mai ales schimbări la nivel de structură energetică și unele dintre aceste schimbări au reprezentat poate modificările cele mai importante din ultima vreme. rețeaua de distribuție, de, trans, de distribuție a electricității, electricității devine una din, uh, din, unul dintre aspectele cele mai importante și aș dori să vă pun o întrebare referitor la sursele de producere a, a electricității și locarea, locația acestora, unde anume se situează. Am înțeles că noi surse de energie vor deveni din ce în ce mai importante și aș vrea să știu, aveți eventual un calendar aveți eventual anumite metode tehnologice care să ne permită să putem coordona toate aceste noi rețele între, el, între ele? Vă pun această întrebare pentru că dacă diferite rețele au diferite mm, calendare de punere în aplicare, acest lucru nu va duce la o integrare de succes și uh, nu, ne, nu vom reuși să fim lideri în domeniu, ci mai degrabă am obține un rezultat contrar. Și aș vrea să știu cum arată, după părerea dumneavoastră, cum va arăta, după părerea dumneavoastră, anul viitor? Ce va face Comisia? Care sunt planurile ei în materie de coordonare? Pentru că astăzi mixul energetic este hotărât la nivel de state membre. Vous savez că le Freud a établi că chaque... Domnul Ziber, da, știți că uh, Freud a spus că fiecare ființă umană conține și o parte bărbătească și o parte feminină. Și iată că în această după-amiază partea feminină are cuvântul. Domnule comisar, Ne-ați vorbit despre foaia de parcurs pentru 2030 și pentru 2050 și aș dori să vă pun o întrebare. Acum, în ce privește 2020, ce se va întâmpla cu bilanțul de carbon în Uniunea Europeană? Deci, de fapt, peste 8 ani de zile. S-ar părea că avem întârzieri și că nu le vom uh, recupera. Dacă e să mă uit la numărul de centrale termice și uh, pe bază de gaz care se deschid um, cam peste tot, mai ales în țara dumneavoastră, în Germania. Și atunci întrebarea mea este următoarea. În 2020, care este evaluarea pe care o faceți dumneavoastră referitor la bilanțul carbon? Uh, a doua întrebare se referă la gazul care provine din Rusia și dependența noastră față de acesta. E un dosar care avansează la comisie. Uh, ce se va întâmpla pe viitor? Și o a treia întrebare. Acum, venind vorba despre energia atomică și nucleară, dumneavoastră ne-ați vorbit despre testele de rezistență. Uh, Ați spus că aceste teste nu vor avea drept consecință nici închiderea, oprirea centralelor nucleare, nici uh, acordarea unei, unei, unei mărci uh, de, de, de bună funcționare pentru aceste uh, centrale. Și atunci, care vor fi consecințele unor astfel de teste? Domnul Șimanski. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, trebuie să recunosc că apreciez sprijinul dumneavoastră continuu pentru uh, uh o politică energetică comună și apreciez și imparțialitatea dumneavoastră atunci când vine vorba de energie uh, față de presiune pe care le pot face uneori statele membre cele mai mari. Dar cred că am ajuns acum într-un moment de adevăr pentru Comisie. Uh, și cred asta tocmai pentru că dacă ne uităm la campania desfășurată de uh, Federația Rusă care are și față, desfășurată și de Gazprom, care are un monopol în domeniul gazului, uh, vedem că uh, există o oarecare discordanță față de principiile și valorile de bază din cel al treilea pachet energetic. Și atunci aș dori să știu, dumneavoastră, veți apăra acest uh, al treilea pachet energetic în față de aceste propuneri făcute de către Rusia, făcute de către politicieni din Germania, din Franța? Și, în al doilea rând, aș dori să știu, puteți să excludeți din stat o situație în care uh, South Stream Uh, nu ar avea suficient parteneriat, nu ar avea suficient parteneri pe viitor. Mulțumesc, Angelica Nibler. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie pana komisarza. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Ne bucurăm să vă avem alături de noi. Domnule comisar, ați menționat două aspecte foarte importante. 1. În ceea ce privește mixul energetic și crearea piețelor, pieței europene energetice, vreau să vă întreb dacă gazul din șisturi și, de asemenea, gazul vor fi incluse în foaia dumneavoastră de parcurs, bineînțeles, asta odată ce aceste tipuri de gaz vor fi se vor fi dovedit pe cale științifică a fi uh, alternative solide gazului rusesc. Uh, Asta în primul rând. În al doilea rând, care este poziția noastră cu privire la proprietatea în domeniul uh, energetic? Și uh, uh, mai precis, vreau să vă întreb în ce măsură politicile dumneavoastră vor reuși să-i sprijine pe cei mai săraci dintre utilizatori? Care va fi mecanismul din punct de vedere logistic? Domnul Benson. Thank you, Mr. Chairman. Uh, it's about energy efficiency. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă voi referi la directiva privind eficiența energetică. Din câte știu eu, Consiliul nu-și dorește obiective obligatorii dacă mi-amintesc uh, bine, 26 dintre miniștrii se opuneau acestui tip de obiective și rămânea unul care era pro. De asemenea, majoritatea parlamentarilor europeni nu-și doresc aceste obiective ob- obligatorii. Cu toate acestea, dumneavoastră marșați în continuare pe ele. Ei, cum credeți că veți uh, reuși într-adevăr să le impuneți? Vă mulțumesc. Gut, ich habe auch noch zwei, drei kleine... Bine, mai am și eu vreo două, trei întrebări. Vedem că avem nevoie de investiții în centrale. În statul meu apare din ce în ce mai uh, puternic în uh, prim plan problema următoare. Investitorii nu vor să investească în uh, centrale pentru că au deja investiții uh, uh, făcute în state în alte state, în același tip de centrale. Și se pare că, conform celui de-al treilea pachet, aceste investiții nu pot fi duplate. Dați-mi voie să vă cer mai multe explicații. În al doilea rând, vorbeați despre necesitatea de a co- colabora mai strâns la nivel european. Uh, ce vreți să spuneți uh, prin asta? Vor uh, exista stimulente europene care să uh, înlocuiască sistemele de stimulare care sunt deja puse în aplicare la nivel național? Asta în al doilea rând. Și acum trec la a treia întrebare. care este, din punctul dumneavoastră, efectul pe care deciziile în domeniul energetic le vor avea asupra industriei europene. Am tot spus că dezvoltarea economică este necesară și uh, că trebuie să sprijinim din ce în ce mai mult industria, etc., etc. În acest context, bineînțeles, se pune accent asupra costurilor energiei care, bineînțeles, scad competitivitatea industriei. Ei, și în acest context, dați-mi voie să vă întreb care sunt uh, sau în ce granițe se pot uh, mișca, deplasa deciziile în domeniul politicii energetice, astfel încât să nu existe niciun fel de efecte negative asupra industriei. Nu-mi vin alte întrebări în, în minte, așa că acum dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului comisar. Domnule președinte, vreau să vă răspund la ultima întrebare. Dacă ne uităm la, ce, la situația în noiembrie 2011, ne dăm seama că Uh, Europa anul viitor se va confrunta cu o stagnare, în cel mai bun caz uh, cu putință, și uh, cu o recesiune în cel mai rău caz cu putință. În orice caz, nu vom avea o creștere economică anul viitor. În 10 state membre vom avea o scădere uh, economică și în acele state în care economia totuși se mișcă, uh, creșterea va fi absolut nesemnificativă și tocmai de aceea o politică energetică rațională și în același timp protecția mediului înconjurător devin din ce în ce mai importante. Important e ca state precum Italia, Germania, Belgia, Cehia să își schimbe deciziile în domeniul uh, energetic. De ce? Pentru că vedem acum că costurile energiei în aceste state sunt mult mai mari decât costurile forței de muncă. Și tocmai de aceea eu sunt încântat de faptul că pot vorbi alături de dumneavoastră astăzi despre această temă. Dumneavoastră vă ocupați și de industrie și tocmai de aceea trebuie să uh, discutăm despre implicațiile politicii energetice asupra dezvoltării industriei. Trebuie să decidem care sunt acele decizii energetice care influențează în manieră pozitivă sau negativă industria. Uh, în ceea ce privește testele de rezistență, nu e adevărat că nu sunt de acord cu închiderea unor centrale atomice. Nu, eu acum rămân obiectiv. Eu spuneam doar că testul de rezistență va trebui să fie un fel de proces care să garanteze securitatea uh, centralelor uh, uh nucleare. Dar, bineînțeles, acest proces uh, nu aduce cu sine un fel de automobil, automatism în ceea ce privește închiderea acestora ci uh, testul de rezistență ne va arăta care sunt măsurile care trebuie să fie luate pentru a îmbunătăți situația acolo unde această îmbunătățire este necesară. Uh, iar pe baza acestor teste de rezistență vom afla care sunt investițiile raționale și care sunt investițiile ce nu au niciun sens uh, să fie făcute. Vom primi recomandările abia în martie anul viitor. De ce? Pentru că, v-am spus, acest pro- uh, proces are trei etape. În primul rând, uh, evaluarea în cadrul companiilor. În al doilea rând, avem uh, evaluările la nivel național, care se vor concretiza în rapoarte pe care ni le vor furniza la sfârșitul lunii decembrie și mai apoi vom începe uh, testele europene sau evaluările europene, care vor uh, vor fi organizate în așa fel încât nici odată un singur, o centrală atomică să nu fie cercetată de autorități din respectivul stat membru. Nu. Uh, germanii vor uh, cerceta ce se întâmplă în Republica Cehă, etc., etc. Uh, evaluatorii se vor deplasa întotdeauna la fața locului în echipe de șapte și vor avea nevoie de câteva săptămâni bune până la opt săptămâni pentru a-și face recomandările. Pe baza acestor evaluări, noi vom pregăti o propunere legislativă cu privire la sporirea siguranței nucleare. această propunere legislativă nu va veni așa cum se discuta inițial în 2014, ci încă de anul viitor vom veni cu propuneri uh, în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței atomice. Bun, acum să trecem la cel de-al treilea pachet privind piața internă. Anul trecut și în prima jumătate a anului 2011 am uh, oferit consultanță statelor membre. În septembrie am introdus o serie de proceduri de încălcare a tratatelor. Mă refer la 17 state membre în ceea ce privește gazul și 18 state membre în ceea ce privește energia electrică. Aceste procese uh, și proceduri sunt în curs. Aceasta este singura armă și, bineînțeles, cea mai puternică pe care o avem la dispoziție împotriva celor care calcă pe alături. Noi pornim de la premisa că aceste dispoziții din cel de-al treilea parchet privind energia vor fi puse în aplicare într-o manieră voluntară de către statele membre. În cazul în care nu o fac, le aducem în fața instanței. Acum, în ceea ce privește poziția cancelarului german și poziția exprimată de cancelarul german în fața lui Putin sau în fața celor de la Gazprom, nu pot să spun decât următorul lucru. Dacă uh, legislația europeană nu este înțeleasă, atunci bineînțeles, ar trebui să fie modificată. Dar problema e că cel de-al treilea pachet uh, energetic este cât se poate de inteligibil. Toată lumea îl înțelege, nimeni nu vrea să-l pună în aplicare. Uh, rușii cu siguranță înțeleg uh, reglementările europene cuprinse în acest pachet, dar nu vor să recunoască că îl înțeleg. Nu își doresc nimic altceva decât să tragă toate foloasele de pe urma monopolului pe care îl au și să-și pună numele Gazprom pe tricourile mai multor uh, jucători de fotbal. Bine, dar despre asta am fi putut să vorbim încă din 2009 acum, însă uh, Consiliul și Parlamentul au cerut uh, separarea. Separarea între distribuție și producție. Ei bine, acest principiu este acum respectat de către toată lumea cel puțin la nivel european, asta cu siguranță, dar este, principiul acesta este uh, respectat și la nivel de state terțe. Nu există absolut niciun fel de probleme în relațiile uh, noastre comerciale cu norvegienii, spre exemplu. Rușii sunt singurii care refuză să recunoască principiul separării și exercită presiune. Dar cu toate acestea, Rusia rămâne în continuare cel mai important uh, partener al nostru. Bineînțeles, presiunea exercitată de ei uh, generează presiune exercitată de noi la rândul nostru și acum încercăm să ajungem la un numitor comun. Și asta în ciuda exprimării nefericite a cancel- cancelarului uh, german. Și în plus, uh, nici măcar cancelarul german nu poate schimba acest al treilea pachet legislativ. Dacă această modificare se dorește, atunci e nevoie de o decizie în acest sens din partea Consiliului și din partea Parlamentului, dar niciunul dintre, niciuna dintre instituții nu-și dorește acest lucru. Prin urmare, noi deținem cărțile. Noi avem toți ași în mână și uh, niciun fel de presiune nu ne poate schimba opinie. În ceea ce privește South Stream, bine, acest proiect este doar în stadiu de proiect. Există o, o serie de state membre, există o serie de guverne naționale, o serie de funcționari europeni care uh, sprijină, de dragul concetățenilor lor, acest proiect. Trebuie să accept lucrul acesta, dar eu nu pot lucra doar cu acceptanța asta, pentru că deocamdată nu există niciun fel de autorizații, nu există niciun fel de solicitări uh, de autorizație, nu există niciun fel de uh, solicitare în ceea ce privește acordarea unei exonerări de la legislația cuprinsă în al treilea pachet privind energia. Deci, prin urmare, nu am ce să spun despre acest uh, proiect. În momentul în care statele membre într-adevăr își dau acordul, în momentul în care Parlamentul European de asemenea își uh, dă acordul, vă va trebui cu toții să explicăm, să înțelegem ce se întâmplă și să luăm o decizie. E drept că în proiectul South Stream sunt implicate unele companii uh, europene, printre care se numără o companie germană și o companie franceză, o companie uh, de stat, cel puțin în parte. Nici lucrul acesta nu mi uh, ușurează prea mult munca. În ceea ce privește gazul din șisturile bituminoase, avem o poziție cât se poate declară. Dacă statele membre acceptă proiectele pilot, Dacă statele membre evaluează siguranța acestor uh, tipuri de extracție, atunci noi nu suntem împotriva folosirii uh, și punerii în aplicare acest, a acestor proiecte. Și, uh, de fapt, un proiect astfel, un proiect pilot de acest gen se, este deja demarat în Pol- Polonia. Dar acest gaz, vă asigur că nu va reuși să reducă în totalitate uh, Uh, dependența noastră de, gazurile convențio- de gazul convențional. Bine, uh, situația, uh, dependența aceasta va fi mai mult ameliorată. În ceea ce privește Horizon 2020, vă asigur că sunt cât se poate de documentat. Vom continua absolut toate programele pe care le-am decis deja și cu siguranță vom primi mai multe fonduri. 80 de miliarde de euro uh, au fost oferite pe o perioadă de șapte ani. Uh, ITER a ieșit cumva din acest uh, buget și sper că se va ajunge la o concluzie între Comisie și Consiliu pe tema ITER. Pentru că săptămâna, uh, vi, uh, săptămâna trecută, la Cadaraș, la întâlnirea partenerilor în cadrul proiectului ITER, uh, vă asigur că Uniunea Europeană nu s-a mai putut bucura de înțelegerea niciunuia dintre, dintre parteneri. Eu, există acolo responsabilități asumate, responsabilități asumate asupra cărora trebuie să se ia o decizie. Deci 80, la, la 100, 80 de miliarde sunt, uh, cerce, uh, do, sunt pentru cercetare, 13 până la 15% din aceste fonduri vor merge în domeniul cercetării uh, energetice și odată uh, ce voi uh, afla mai multe despre programele demarate în domeniul cercetării în acest, în acest sector, voi veni în fața dumneavoastră pentru a vă spune care sunt accentele în domeniul cercetării pe care le vom pune după 2014. Cineva a întrebat despre offshore. Nu vrem să creăm uh, standarde foarte înalte pentru securitate în acest domeniu. Nu, noi încercăm să găsim uh, standarde medii. Uh, haideți să vă spun, uh, să vă dau un exemplu. Regatul Unit are un nivel foarte bun în ceea ce privește standardele impuse, dar norvegienii am, au standarde chiar mai înalte decât uh, englezii. Iar noi ne îndreptăm atenția asupra uh, standardelor acest, asupra bunelor exemple. Standardele aplicate în Marea Mediterană și în Marea Neagră sunt mult mai uh, scăzute. Noi încercăm să ajungem la acea cale de mijloc. La o discuție la Londra, purtată cu uh, reprezentanții uh, Regatului Unit, mi-am dat seama că ei se tem că Uniunea Europeană nu va ajunge la niciun fel de concluzie comună cu privire la aceste standarde. Și acești actori, am înțeles eu din discuție, își doreau tocmai aceste standarde uh, medii care să fie aplicate în întreaga Uniune Europeană. Și acum despre securitatea centralelor atomice. Din nou, la Londra există uh, idei cât se poate declare cu privire la securitate, dar atitudinea vis-a-vis -vis de transparență este puțin mai, mai strictă, este foarte strictă de-a dreptul. Eu sunt absolut convins că autoritățile din Regatul uh, Unit vor accepta standarde comune de securitate în ceea ce privește uh, centralele atomice. În ceea ce privește ILOC, vom avea un, o evaluare anul viitor, o analiză de impact și mai apoi spre finele anului vom reuși să venim cu o propunere legislativă și în acest sens mă declar uh, dispus încă de pe uh, de pe vremea aceasta să vină în fața dumneavoastră atunci și să discutăm despre această propunere legislativă. Acum, în ceea ce privește crearea de infrastructură, ce facem noi? Standardizăm sta, stabilim o serie de standarde cu ajutorul CEN și CELELEC cu privire la rețelele inteligente. Mai apoi avem, bineînțeles, marile macroregiunile europene, uh, Uh, Europa Nord-Vest, uh, Danemarca, uh, Germania, Benelux și Franța, altă regiune. Bineînțeles că toate regiunile europene se pot fi și vor fi susținute de către Norvegia și ce vom face noi? Vom încerca la nivelul macroregiunilor să discutăm proiectele care trebuie să fie puse în aplicare și să luăm decizia asupra acestora. Și mai apoi vom reuși într-o manieră foarte concertată să, pun, să implementăm proiectele. De asemenea, ne vom asigura că investitorii vor fi interesați și vor fi informați din timp cu privire la aceste proiecte de uh, infrastructură. În ceea ce privește sărăcia energetică, da, și aceasta este o temă foarte importantă. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că tarifele nu cresc uh, uh, fără niciun fel de rațiune. Dacă tarifele cresc datorită noilor uh, Uh, rețele sau construcției de noi rețele, atunci da, toate bune și frumoase, dar din păcate tarifele cresc în momentul de față fără ca, ace- ca această creștere să fie secundată de cine știe ce investiții făcute în uh, rețele. Și Uh, tocmai de aceea trebuie să ne gândim la modul în care vom putea garanta accesul la energie tuturor cetățenilor, indiferent de veniturilor lor, veniturile lor, astfel încât să nu avem o categorie a săracilor în acest domeniu. Uh, în ceea ce privește acum emisiile de dioxid de carbon și reducerea lor cu 20%, ne aflăm pe calea cea bună, sau statele membre se află pe calea cea bună acum. Dar dacă în următorii ani vom depăși aceste obiective de emisii de dioxid de carbon, se prea poate ca criza <laughs> să fi fost uh, vinovată pentru această evoluție. Pentru că dacă economia nu funcționează, oamenii nu, uh, nu lucrează, prin urmare nu se generează dioxid de carbon. Deci, haideți să avem grijă ca această scădere a emisiilor de dioxid de carbon să fie într-adevăr una sustenabilă și să nu depindă de uh, uh, suișurile și coborâșurile economice. Sau nu depinde doar de acest lucru. Acum să trecem la obiectivele din afara 2020. Da, ar putea fi necesare, dar nu sunt obligatorii. Voi uh, discuta despre această temă cu dumneavoastră în cadrul uh, discuției cu privire la foaia de parcurs. Eu consider că uh, obiectivele uh, Uh, crescute sau obiectivele importante pe termen lung ar fi într-adevăr raționale. Deci, haideți să ne impunem, spre exemplu, un, uh, o cotă de emisii pentru 2050 de zero. La energiile regenerabile, spre exemplu, acum avem 20% în mixul energetic, energii regenerabile și 10% în transport. Dar ce înseamnă acești, aceste 10 pro, uh, procente? Biocombustibili. Ei bine, eu în momentul de față nu sunt prea convins de biocombustibilii de primă generație. În momentul în care ne vom apropia de cea de-a doua uh, generație de biocombustibili, eu cred că ar trebui să nu, deci atâta timp uh, cât uh, nu ajungem la a doua generație de biocombustibil, eu nu cred că ar trebui să creștem uh, cotele de scădere sau procentele, obiectivele obligatorii în domeniul transportului. Acum, în, ce, în, ce privește, în ceea ce privește energia electrică, 35% energie regenerabilă în uh, ceea ce privește crea, uh, crearea de energie electrică. Ei bine, acest uh, procent este deja atins de către statele membre, unele mai mult, altele mai puțin, însă dacă vom stabili o, un procent mai mare pentru anul 2030, hai să ne gândim la 45%, spre exemplu, în domeniul uh, energiei electrice, atunci, pe baza tratatului uh, de la Lisabona, am avea nevoie de acordul tuturor celor 20 27 de state membre. Aici nu se pune problema majorității, pentru că vorbim despre suveranitatea statelor membre în ceea ce privește politica energetică. Deci, sau ar trebui să ne gândim în ce măsură statele membre ar fi de acord uh, cu toate statele membre ar fi de acord cu această creștere a procentului energiei regenerabile în producția de energie electrică. Ei bine, gândiți-vă doar la Polonia, care produce în proporție de 90% energie electrică din cărbune. Bine, eu nu prea cred că prietenii polonezi vor fi de acord cu această creștere a, a cotelor. Asta primul exemplu. Uh, Franța. 76% uh, din energia lor electrică este creată prin, pornind de la energia uh, nucleară. Credeți că Franța va fi de acord cu această creștere a ponderii energiilor regenerabile? Ei bine, atâta timp cât domnul Sarkozy va rămâne în funcție, eu nu cred că va fi de acord. S-ar putea ca François Hollande să fie de acord. Uh, deci, prin urmare, trebuie să ne gândim la creșterea acestor plafoane într-o manieră rațională, astfel încât toată lumea să fie de acord cu ea. Uh, să trecem acum la eficiența energetică. Mai întâi de toate, aștept uh, din partea tuturor uh, sinceritate în acest domeniu. Știu că Parlamentul European își dorește în marea majoritatea sa Uh, obiective obligatorii. Ei bine, am tot discutat despre lucrul acesta cu Consiliu. Și mâine mă voi mai uh, întâlni cu reprezentanții Consiliului și vom discuta o întreagă jumătate de zi pe această temă. Ei bine, dacă uh, Parlamentul e de acord cu aceste obiective obligatorii, Consiliul nu e. Doar Danemarca e de acord. Ceilalți uh, refuză. Și tocmai de aceea eu aplic o strategie în etape. Haideți să impunem măsuri acum și mai apoi să creăm, să le alocăm un caracter uh, obligatoriu peste 2, 3, 4 ani. Eu nu am nevoie de măsuri placebo, nimic al... nu, nu vreau uh, nici măcar să le discut. E, avem uh, o serie de obiective pe care le-am uh, creat și le-am uh, prezentat până acum, spre exemplu 3% eficiență energetică pentru uh, clădirile pentru clădiri și locuințe, printre altele. Dar acum statele membre dau uh, în spate și zic că au nevoie de flexibilitate. Eu sunt uh, de acord cu principiul flexibilității, dar un lucru nu ar, cu un lucru nu sunt de acord cu uh, flexibilitatea care nu aduce niciodată rezultate și nu ne ajută să atingem obiective. Ei bine, eu nu sunt de acord să vorbim uh, așa de dragul de a vorbi și de a, să ne asumăm responsabilitate, responsabilități doar de dragul de a, ne, de a ni le asuma. Și tocmai de aceea am admirat discuțiile din Parlament. Bine, opiniile au fost uh, diferite în Parlamentul European, dar până la urmă s-a ajuns la, la un consens. În Consiliu, din păcate, există acele discurții, discursuri uh, ținute duminica, Uh, discursuri foarte optimiste, pline de responsabilități uh, asumate, etc., dar, din păcate, aceste responsabilități asumate sunt uitate până luna, luni, până în ziua de luni. Și, prin urmare, nu se mai întâmplă nimic. Dar lucrul acesta nu are voie să, să aibă loc. Spre exemplu, dacă reușim să, spre exemplu, investim bani în uh, sporirea ener- eficienței energetice a unei școli, așa de, de jos până sus uh, eficientizăm acea clădire, bineînțeles costurile sunt, uh, sunt mari. Dar uh, chiar dacă aceste uh, sume nu sunt amortizate în primii 5 ani, pe termen lung costurile se amortizează. Ei bine, aceasta este filozofia mea. Din păcate, uh, reprezentanții Consiliului îmi atrag atenția și asupra cetățenilor mai în vârstă, care poate că nu vor fi da, dispuși să, să investească atât de mulți bani în asemenea măsuri pentru că nu prea au nevoie de, de ele. Uh, și de asemenea mi se atrage atenția asupra situației economice a statelor membre. Dar indiferent de capitalea din care, eh, despre care vorbim, chiar dacă eficiența energetică este lăsată cumva pe plan secund, ea nu ar trebui să fie lăsată pe plan secund. Ar trebui să reprezinte o prioritate pentru că, pe termen lung, această aceste măsuri ce vizează eficiența energetică vor îmbunătăți uh, de asemenea uh, situația economică a cetățenilor în fond și la urma urmei. Deci, hai, hai să, ne, să ne gândim. Uh, n-are, n-are niciun sens să să discutăm uh, pur și simplu despre aspectele economice și costurile im uh, imediate. Nu. Bine, din păcate acestea sunt uh, discuțiile pe care le avem în, în momentul de față cu cei din Consiliu. Eu insist pe aceste obiective ale noastre care și chiar dacă costurile sunt mari, vă asigur că ele se amortisează pe termen lung. Vă mulțumim, domnule comisar, vă mulțumim pentru in, uh, intervenție și pentru dezbatere. Următorul comisar stă la ușă deja. Change, change, yeah.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 Dámy a pánové. Doamnelor și domnilor, continuăm. Acum vom vorbi despre energie și eficiența energetică. Vreau să-i cer scuze în numele președintelui nostru, domnul Royal, care m-a rugat să-l înlocuiesc. Și atunci eu voi vorbi în limba cehă îi urez bun venit domnului comisar Potocnic, care vine să ne vorbească despre un subiect foarte important, eficiență, creștere, folosirea resurselor europene și aș vrea să-l rog să ne facă prezentarea dumnealui de 15-20 de minute și apoi vom putea să adresăm întrebări. întrebări. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Am să încep prin a spune că îmi face mare plăcere să mă întorc la vechea mea comisie, deoarece uh, am avut ocazia deseori să vin aici când eram uh, comisar însărcinat cu uh, Uh, știința și cercetarea și mă bucuram să vin să vă vorbesc despre ultimele evoluții din politica de mediu. Pur și simplu pentru că uh, în ultimii doi ani mi-am petrecut timpul încercând să plasez politica de mediu acolo unde era locul, practic în centrul politicilor de industriale, economice și de inovare. Și cred că numai astfel putem să obținem cele mai mari beneficii pentru mediu. Iar legislația de mediu care a fost votată de uh, Parlament a permis cetățenilor europeni să respire un aer mai curat, să beneficieze de apă mai curată, uh, a permis ca poluatorii să fie pedepsiți și trebuie să continuăm astfel. Și în plus, noi trebuie să ne asigurăm că nu poluăm în primul și primul rând și că comportamentul nostru se va schimba precum și modurile noastre de a produce și de a consuma și că acestea sunt mai ales sustenabile pe parcursul întregului ciclu de viață al produselor și pe parcursul lanțului de furnizare. Iar avantajele nu sunt numai pentru mediu, Competitivitatea noastră globală este legată de felul în care folosim resursele, dacă le folosim mai eficient. Și pot să vă explic de ce. În secolul 20, populația mondială a crescut de 4 ori, producția uh, economică de 40 de ori. Am folosit de 16 ori mai mult combustibil fosil, am prins de 35 de ori mai mulți pești și am folosit resursele de apă de 9 ori mai mult decât în trecut. Toate aceste tendințe au fost numite Marea Accelerare. Acum 100 de ani, populația uh, uh, Terei era de 1,5 miliarde și uh, am putut să ne bucurăm de sănătate, de bunăstare și de bogăție. Dar așa cum probabil ați aflat, în urmă cu câteva săptămâni s-a născut cel de-al uh, șaptelea miliard de locuitor și acum când suntem 7 sau 9 miliarde și împărțim aceeași planetă, o planetă care nu se va mări, evident că această uh, tendință de creștere nu mai este sustenabilă. Deci acest scenariu business as usual nu poate să fie continuat pentru că am avea nevoie de trei ori mai multe resurse până în anul 2050. Și practic 60% din ecosistemele uh, lumii de care depind aceste resurse sunt degradate sau sunt folosite într-un mod nesustenabil. Deci scenariul business as usual nu este o opțiune. Iar primul meu mesaj pentru dumneavoastră este că eficientizarea resurselor nu este o alegere, este o obligație, este inevitabil. Acum avem de ales între de a face ceva acum, ori să așteptăm până în momentul în care resursele vor deveni uh, foarte scumpe și vor fi uh, practic terminate. Poziția Europei într-o lume în care nu va mai fi multe resurse nu arată foarte bine în prezent. Așa cum probabil că ați văzut și dumneavoastră în raportul domnului Butehofer, nu avem așa multe resurse naturale. 48% din nereul de cupru vine din exterior, precum și 64% din zinc și din bauxite și 78% din nichel și importăm 100% din nevoile noastre de cobalt, platină, titaniu și vanadiu. Suntem un continent foarte dependent de importuri și atunci ar trebui să gestionăm aceste resurse în mod eficient. Motivul pentru care nu o facem este că prețurile acestor materii prime au scăzut în termen real în ultimii 150 de ani, cu excepția războaielor sau a crizelor petroliere. În același timp, costul uh, mâinii de lucru a crescut în mod constant. Ca să fim competitivi, a trebuit să dăm dovadă de ingeniozitate pentru a împăca aceste costuri crescânde cu uh, uh productivitatea de asemenea ascendentă a uh, uh, uh, muncii. Practic, productivitatea a crescut de 20 de ori în ultimii 150 de ani. A fost un circuit care s-a hrănit Uh, și s-a ajuns la progres tehnologic și la inovare. Deci din faptul că costurile resurselor și uh, creșterea productivității au putut să fie îmbinate. Însă zilele resurselor abundente și ieftine s-au terminat. Prețurile la materiile prime în ultimii 10 ani au crescut foarte mult și au redus uh, uh din impactul pozitiv pe care l avea creșterea productivității. Astăzi, costurile materiilor prime reprezintă 40% din costul de producție și avem nevoie de aceeași ingeniozitate și de aceeași capacitate de inovare pentru a ne îmbunătăți acum productivitatea la nivelul folosirii resurselor, așa cum am făcut în trecut când ne-am mărit productivitatea muncii. Și eu sunt foarte convins că această mână invizibilă a creșterii prețului la materiile prime ne va determina să evoluăm așa cum am făcut-o și în trecut. Dar nu există piețe ca atare pentru aerul curat, um, apa curată, pentru uh, resursele uh, piscicole sau pentru ecosisteme. Este datoria noastră de politicieni să ne asigurăm că aceste resurse indispensabile și fragile sunt protejate și sunt uh, văzute la adevărata lor valoare și trebuie să ajutăm industria și să ajutăm și pe consumatori să se pregătească pentru această tranziție care va fi inevitabilă și să furnizăm o, niște condiții cadru foarte clare. Dacă reușim să decuplăm creșterea de folosire a resurselor, așa cum ne-am dorit în inițiativa noastră emblematică despre eficient, eficientizarea resurselor, atunci trebuie să trimitem semnale clare pentru a, a face și să creăm un climat de încredere și predictibilitate. Aceste modele uh, unde resursele sunt folosite în mod ineficient trebuie să înceteze. Dacă vrem să ne rămânem competitivi în această nouă paradigmă, avem nevoie să facem niște reforme structurale. Pentru companiile noastre este foarte important să trimitem mesaje clare în ce privește prețurile și în mod ușor de prevăzut, astfel încât companiile noastre să poată să țină pasul cu creșterea prețului la resurse și trebuie să facem așa fel încât prețurile să fie adecvate și să o facem acum, să nu mai așteptăm. O asemenea transformare implică uh, foarte uh, multe investiții și companiile sunt îngrijorate. Dar mai puține resurse nu înseamnă neapărat mai puține produse nu înseamnă neapărat mai puține profituri. Trebuie să dematerializăm producția. Trebuie să avem produse mai puține, dar care reușesc să facă mai multe uh, uh lucruri folosind mai puține resurse. Avem nevoie de noi modele de afaceri și trebuie să dezvoltăm instrumente de finanțare adecvate și să dezvoltăm și acele competențe astfel încât să nu există blocaje pentru această transformare. Până acum v-am vorbit despre motivele pentru care trebuie să facem această transformare. Și din câte am înțeles din avizul dumneavoastră despre eficientizarea um, resurselor, sunteți perfect conștienți de toate aceste lucruri. Dați-mi voi acum să vă spun cum putem să facem toate aceste lucruri? Cum putem să trecem de barierele tangibile care acum ne blochează economiile și companiile și chiar și pe consumatori? Cum putem să uh, uh, deschidem mințile celor care iau deciziile? Cum putem să uh, avem mai multă finanțare pentru anumite sectoare unde este nevoie de inovare? Cum putem să dinamizăm cererea privată și publică pentru produse ecologice și cum putem să creăm o piață internă eficientă pentru aceste produse? Tocmai pentru a da răspunsul la toate aceste întrebări, am adoptat în septembrie această foaie de parcurs pentru o Europa uh, eficientă din punct de vedere al consumului de resurse. Nu este ideea mea. A fost adoptată de colegiu și este o viziune comună asupra care am căzut cu toții de acord despre uh, orizontul european în 2050. Unde ne-am dorit noi să ne poziționăm, să ne aflăm în anul 2050. Și sper că această faie de parcurs să fie cu adevărat un fir roșu Eficientizarea uh, resurselor se afla deja în centrul strategiei europene uh, uh, pentru reforme structurale economice atunci când a devenit o inițiativă emblematică în uh, strategia Europa 2020. Se recunoștea deja că nu e vorba numai despre de o agendă pentru protecția mediului, ci este vorba despre o agendă pentru competitivitate și pentru creștere sustenabilă. Avem nevoie de inițiative tangibile pentru că această foaie de parcurs să se transforme într-o realitate. În foaia de parcurs se definesc obiective de atins până în anul 2020 și ne-am concentrat pe trei domenii. Acolo unde trăim, ce mâncăm și cum ne deplasăm. Pentru simplul motiv că aceste trei domenii reprezintă 80% din uh, domeniile care au un impact asupra folosirii resurselor. Foaia de parcurs folosește multe instrumente deja existente. Legislația ce privește deșeurile, um, licitațiile uh, publice uh, pentru produse ecologice, programele de cercetare și ecodesign. Dar pentru prima oară există un cadru coerent care își dorește să fie un ghid pentru uh, politicieni, dar și pentru uh, uh, oamenii de afaceri. Și pentru prima oară s-a uh, ținut cont și de un program structural economic. Foaia de parcurs, în cele 24 de pagini ale sale, nu ține cont de orice nouă inițiativă sau propunere legislativă. Dar există anumite uh, uh, um, inițiative prioritare. Noi cerem să se anuleze uh, subvențiile pentru combustibilii fosili, să nu se mai taxeze mâna de lucru și așa mai departe. De asemenea, ne dorim să uh, se folosească mai bine solurile, iar producția de hrană să devină sustenabilă. Foaia de parcurs dorește de asemenea să elimine toate acele subvenții care au un impact negativ asupra mediului. Statele membre au aruncat pe geam 20 de miliarde de euro sub forma subvențiilor pentru combustibilii fosili anul trecut, iar evaziunea fiscală datorată folosirii private a mașinilor uh, de, uh, de, profesionale ne-a costat 54 de miliarde de euro au fost pierderi pentru bugetele a 18 state membre și reprezentau 0,5% din PIB. Aceste pierderi uh, uh, au un impact asupra mediului. Și cum spuneam, ne dorim să uh, mutăm povara uh, impozitării de, de, pe, de la mâna de lucru pe uh, uh, folosirea resurselor și poluare. Dar pentru ca o asemenea modificare să fie posibilă și să permită statelor membre să rămână performante, este nevoie de noi taxe. Există oportunități uriașe de consolidare fiscală și de aceea ele vor fi integrate în uh, strategia anuală de creștere pentru anul 2012, care a fost adoptată în urmă cu câteva ore. Și în plus, uh, familiile și companiile o să fie stimulate să folosească mai eficient resursele. Foaia de parcurs recunoaște că este nevoie de instrumente atât de partea cererii cât și de partea ofertei. Ceea ce înseamnă că avem nevoie să stimulăm inovarea și ne vom ocupa și de acele sectoare unde uh, din cauza reducerii resurselor uh, s-ar putea să existe o extindere a consumului și trebuie să împiedicăm acest fenomen. În plus, avem nevoie de o piață mai ușor de accesat pentru produsele sustenabile, să existe mai multe uh, uh produse care să fie etichetate uh, cu aceste uh, și să obțină aceste certificate de produs ecologic, produs bio, sau să folosim mai mult licitațiile pentru produsele ecologice. Trebuie să existe stimulente pentru consumatori de a uh, cumpăra și de a consuma produse ecologice. Trebuie, în plus, să-i uh, premiem, să-i uh, stimulăm pe cei mai buni în domeniul produselor verzi. Eficientizarea resurselor va fi o parte integrantă a tuturor parteneriatelor pentru inovare pe care le va pune la punct Comisia. La mijlocul anului 2012 va exista un program pentru um, eficientizarea consumului de apă. În plus, lucrez îndeaproape cu colegii, mai ales comisarul Tajani, pentru a exista un uh, sistem de transport mai sustenabil, la fel colaborez și cu colegul Cioloș pentru a avea o agricultură mai sustenabilă în ce privește consumul de resurse. Iar peste două săptămâni vom încerca să adoptăm un nou document care încearcă să înlăture toate blocajele uh, de care se lovesc uh, cercetătorii și toți cei care doresc să facă inovare. În plus, ne dorim să se facă mai multă cercetare aplicată și să existe o, o adecvare mai mare între cerințele uh, pieței, a industriei și Uh, uh, domeniul cercetării și inovării. Există un potențial de 1,3 trilioane de euro dacă reușim să avem o piață mondială pentru toate aceste produse. Ne așteptăm ca uh, această piață să crească de la 2,8 trilioane de dolari la 3,5 trilioane până în anul 2030. Așa cum spuneam, dacă eficientizăm consumul de resurse, vom avea o economie mai sustenabilă și mai competitivă. Mâine McKinsey va publica un nou raport care arată care sunt beneficiile uh, eficientizării resurselor pentru companii. Acestea pot să fie de 3,5 trilioane până în anul 2030 și aceste măsuri ar putea să uh, evite uh, epuizarea unora dintre resursele pe care le uh, folosim. Modelul nostru sugerează că o reducere cu 1% a folosirii resurselor ar putea să genereze 23 de miliarde de euro pe an și să creeze 150.000 de locuri noi de muncă. Companiile care au o viziune progresistă anticipează deja aceste beneficii și încearcă să aibă o politică de eficientizare a resurselor. În plus, sustenabilitatea face parte din prioritățile lor. Consiliul uh, Mondial al Afacerilor pentru Dezvoltarea Sustenabilă a publicat de altfel o, un document plin de uh, idei interesante în ce privește viziunea pentru anul 2050. Eu cred că numai astfel vom putea să ne asigurăm competitivitatea noastră pe viitor. Ca să spunem lucrurile altfel, nu protejăm mediul de afaceri, ci folosim afacerile pentru a proteja mediul. Este o ocazie pentru noi acum, mai mult ca niciodată, să ne unim și o ocazie pentru comisiile ITRE și ENVI să conlucreze pentru binele mediului, pentru binele oamenilor de afaceri și antreprinderilor din Europa. Sunt convins că problema crizei prin care trecem astăzi nu poate să fie soluționată decât ne, dacă ne îmbunătățim, îmbunătățim competitivitatea. Și viitorul nostru nu va fi garantat dacă nu ținem cont de câteva tendințe globale. Reducerea resurselor este poate o constrângere și o tendință globală uh, care ne fragilizează și de aceea trebuie să ținem cont de ea. Nu putem să fim de acord cu totul, dar a venit momentul să lansăm discuțiile și cooperarea noastră. Ar fi o greșeală majoră uh, dacă am ratat această ocazie. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Comisar. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Și iată că Acum a venit momentul întrebărilor. Mai întâi, doamna Hibner. Dziękuję bardzo za wypowiedź pana komisarza. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Dumneavoastră ne-ați dat informații deosebit de importante și faptul că utilizăm surse de energie externe până la 50%. Aș dori să vă atrag atenția asupra energiilor regenerabile. Am vorbit despre energia solară, uh, energia eoliană, însă ați evocat prea puțin uh, energia care poate fi o energie hidraulică. Și știți că în Europa am putea, spre exemplu, să utilizăm anumite rezervoare pentru a păstra acele uh, surplusuri de apă. Știți că uh, au existat secete în ultima vreme, astfel anumite resurse ar putea fi utilizate pentru a deveni resurse pentru a fabrica energie și atunci aș dori să știu care este poziția Uniunii Europene față de reciclare. În ce direcție ar trebui să ne îndreptăm? Ar trebui oare să reciclăm doar anumite elemente și acestea să fie din nou reintroduse pe piață sau poate că ar uh, putea am putea să reciclăm tot ceea ce se aruncă la gropile de gunoi din întreaga Uniunea Europeană. Poate că nu ar trebui să ne bizuim atât de mult pe sursele de energie externă, ci ar trebui să ne bizuim și pe acele surse de energie pe care le avem în intern și care încă nu sunt suficient de utilizate. Și aș mai avea încă o întrebare. Aș vrea să știu dacă, într-adevăr, punem suficient accentul pe inovație. Poate că reciclarea ar putea să ducă și uh, ea la rândul său la inovație și ar putea să creeze locuri de muncă ar trebui să vedem care e energia pe care dorim să, ne, uh, să, să o utilizăm. N-ar trebui să avem soluții învechite, ci ar trebui să avem soluții noi, tehnologice, inventive. Ar trebui să ne concentrăm pe resursele noastre interne și poate că ar trebui ca acestea să fie utilizate în mod mai eficient. Să utilizăm acele resurse care sunt regenerabile și să fim atenți ca piața noastră internă să fie uh, o, o sursă de bunăstare pe viitor. Mulțumesc! Utmärkt intressant eh, presentation. Eh, jag vill säga också... Mulțumesc, domnule Potoșnic, pentru această prezentare deosebit de interesantă. Eu am norocul să fiu un nou membru în această comisie, La un locuiesc pe doamna Haic, care este acum ministru în uh, țara noastră. Și E adevărat că în Suedia m-am ocupat de uh, acele dosare care se referă la eficiența energetică și apreciez abordarea dumneavoastră și mi se pare că Uh, abordarea din punct de vedere a protecției mediului înconjurător nu ar trebui să reprezinte niciun fel de barieră sau amenințare pentru întreprinderi, ci mai degrabă, din potrivă, o oportunitate, o precondiție pentru o industrie durabilă, sustenabilă. Deci ce împărtășesc uh, opinia dumneavoastră. Și de aceea cred că este important să avem în continuare această viziune pentru munca noastră și această abordare pentru munca noastră. Și competitivitatea industrială a Uniunii Europene trebuie să fie întărită și uh, în așa fel încât să nu ne mai bizuim atât de mult pe resurse energetice care sunt importante. Aș vrea să vă întreb dacă ați putea eventual să ne spuneți cum anume putem să dezvoltăm resursele europene, uh, metale, minereuri, resurse forestiere, în așa fel încât să putem dezvolta și să putem utiliza aceste resurse în intern, pentru că acestea reprezintă o parte importantă din viitoarea dezvoltare a industriei. Și în țara mea și în țările nordice în general, vedem că au existat încercări de a vedea cum anume într-un sistem de comp- curență global, am putea să reutilizăm acele metale care inițial sunt materii prime și care au fost utilizate și pot fi reciclate. Deci iată că ajungem din nou la această chestiune a reciclării. Cum putem reduce deșeurile? Dar pentru asta avem nevoie de o politică de protecție a mediului foarte puternică și în același timp trebuie să analizăm resursele noastre în intern, să vedem cum anume le putem utiliza în mod eficient. Mulțumesc, care cuvântul domnul Gherec. Mulțumesc, domnule președinte. Din... Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Domnule comisar, un lucru nu cred că l-am înțeles eu bine. Dumneavoastră ați menționat eforturile care s-au făcut pentru a face calcule referitoare la costurile de producție, la prețuri. și se pare că materiile prime reprezintă 40% din costurile totale și 20% reprezintă mâna de lucru. Și deci, dacă am înțeles bine, dumneavoastră doriți să reduceți uh, costurile legate de mâna de lucru și uh, în așa fel încât prețurile să rămână neschimbate. Dar nu știu dacă putem să avem o mână de lucru atât de competitivă, cu costuri atât de reduse. În anumite cazuri, în cazuri specifice, costurile uh, forței de muncă reprezintă cu siguranță cheltuieli de pensii, cheltuieli sociale și așa mai departe. Și atunci, care ar putea fi mecanismul ce ar putea fi uh, introdus, utilizat de către angajator pentru ca uh, să existe aceste modificări pe care vi le dăruiți dumneavoastră în lanțul de producție. Și deci produsele să nu utilizeze atât de multe resurse în materie de mână de lucru, de forță de muncă. Și acum cea de-a doua întrebare. Nu putem avea materii prime suficiente decât dacă cheltuim energie pentru a extrage acele materii prime din uh, pământ, din sol. Uh, și știți că aceste materii prime au o valoare geologică, uh, reprezintă un input uh, energetic și acestea reprezintă de asemenea și un cost. Prețurile acestor materii prime crește. Uh, și vedem că aceste cantități de materii prime diminuează, însă acest lucru nu pare să se oglintească întotdeauna în prețul final al materiilor prime. Și atunci aș dori să știu, domnule comisar, ați putea eventual să ne prezentați un fel de tabel uh, cu materiile prime și echivalentul lor în materie de costuri energetice. Uh, și astfel să vedem care sunt prețurile acestora și modul în care aceste prețuri funcționează, evoluează. Mr. Kelly. Domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să-mi cer scuze că am ajuns mai târziu. Uh, deci nu am reușit să ajung la timp pentru întreaga audiere în această după-amiază. Dar am fost impresionat de prezentarea pe care am ascultat-o făcută de domnul comisar referitor la competitivitate și la modul în care putem utiliza uh, întreprinderile pentru a proteja mediul uh, și faptul că nu va exista un dezavantaj din punct de vedere al competitivității în Europa dacă în același timp uh, protejăm mediul. Aș vrea să vă întreb uh, lucrul următor. Avem o țintă de 20% de reducere de emisii de CO2 până în 2020. Unii spun 30%, alții merg și mai departe și spun 40%. Putem noi oare să îndeplinim aceste ținte și în același timp să rămânem și competitivi? Și poate chiar ar fi de preferat să și creștem competitivitatea noastră mai ales față de mari jucători de pe scena internațională, mă refer la China, Japonia, dacă aceștia hotărăsc să nu respecte regulile în întregime. Și atunci, oare nu cumva peste 5, peste 10 ani ne-am aflat într-o situație în care suntem cetățeni uh, responsabili, suntem atenți la mediul înconjurător, facem tot ceea ce putem în acest sens. Dar mă întreb dacă economia noastră nu cumva va fi dezavantajată din această cauză. Mulțumesc. Next, Madame Ticău. Mulțumesc și acum, doamna Ticău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau și eu să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea făcută și aș vrea să mă refer la um, industria extractivă, în ceea ce privește cărbunele, de exemplu. Uh, este o resursă utilă pentru uh, siguranța energetică a Uniunii Europene uh, și cred că în strategia pe care vreți să o dezvoltați și pe care trebuie să o dezvoltăm, este important să dezvoltăm noi metode de prelucrare a cărbunelui, astfel încât să fie mai eficiente și să polueze mai puțin. Alte țări ale lumii, uh, gen uh, China, au deja termocentrale extrem de puțin poluante. Uh, de aceea cred că atunci când vorbim despre eficiența resurselor, ar trebui și să ne gândim să nu lăsăm neutilizate anumite resurse pe care Europa le are, evident să nu le prelucrăm de o manieră poluantă, dar din contră, să investim în cercetare, astfel încât în viitor să putem avea uh, prelucrarea cărbunelui uh, într-un mod mai eficient și mai puțin poluant. De asemenea, în ceea ce privește energia nucleară, energia nucleară uh, face parte din mixul energetic al uh, Uniunii Europene. Vorbim de materii prime deficitare, uraniul uh, energia nucleară de asemenea ajută la reducerea emisiilor de dioxid de carbon statele membre au uh, astăzi uh, independena deciziei uh, vizavi de modul în care îi construiesc mixul energetic dar cred că i aici trebuie să ne gândim la utilizarea eficientă a resurselor ce tip de reactoare important este ca ele să fie sigure i dar asta nu înseamnă neapărat că putem spune renunțăm la energia nucleară. Uh, vreau să vă atrag atenția că în ceea ce privește energia regenerabilă, care începe să crească ca pondere în mixul energetic, din păcate, există foarte multe ferme eoliene sau ferme de panouri solare care au fost închise, tocmai pentru că gridul energetic nu este pregătit să preia electricitatea produsă la nivel local de aceste panouri solare. Uh, sumele se ridică la ordinul uh, de miliardelor de euro. În Spania, într-un an, s-au investit 5 miliarde de euro, uh, în Italia 2 miliarde de euro. Ca în final, parte din aceste ferme să fie închise, tocmai pentru că gridul nu a fost capabil să preia electricitatea produsă. Deci este extrem de important să vedem ce fel de energie producem, Uh, și cum o putem utiliza. Uh, ultimul lucru pe care aș vrea să, la care aș vrea să mă refer uh, este apa potabilă. Apa potabilă a devenit o resursă deficitară chiar și în Europa, mai ales cu schimbările climatice sunt tot mai multe zone care se deșertifică. De apă avem nevoie și pentru agricultură, și pentru populație, uh, dar uh, și în uh, multe procese mm, industriale. Uh, de aceea cred că ar trebui să aveți o strategie aparte pentru apă care este pentru utilizarea eficientă a apei, care este o resursă deficitară. Și cred că ar trebui să investim foarte mult în cercetare și mai ales în cercetarea privind noile materiale. Mulțumesc! Pane komisaři, to byly všechny dotazy mých kolegů. Eh, teď má. Mulțumesc. Iată, domnule comisar, acestea sunt întrebările din partea colegilor și v-aș ruga să încercați să răspundeți la toate aceste întrebări. Pentru că toate sunt deosebit de importante, aveți cuvântul. Thank you. Uh, I will... Mulțumesc mult. Voi începe cu întrebarea doamnei Hübner. Bine, voi începe de fapt și cu ultima întrebare adresată de către doamna Țigău. Și domnia ei se referea tot la apă. E drept. Apa este una dintre resursele pe care o, o tratăm cu cea mai mare atenție. Avem acea directivă cadru privind apa, în care se spune clar că statele membre ar trebui să își pregătească și Uh, politicile de tarifare a apei. Acest lucru ar trebui să fie făcut la nivel european. Uh, există o legislație europeană în acest sens. În fiecare an încercăm să răspundem prin politicile noastre unor uh, probleme stingente. Anul trecut ne gândeam la biodiversitate, anul acesta ne concentrăm pe apă. Deci, facem deja multe în acest sens. La finele anului sperăm că vom uh, crea un fel de, de proiect uh, care va viza asigurarea siguranței apei la nivel european. european. Și, bineînțeles, toate aceste documente și proiecte ale noastre depind, bineînțeles, de planurile și naționale uh, de gestionare a, spre exemplu, râurilor. Ne dăm seama că aceste resurse este foarte interconectată la nivel european. Bineînțeles că ne gândim și la inundații și de asemenea la secete. To- toți acești factori vor fi luați în considerare în momentul în care ne creăm planurile de acțiune. Și bineînțeles că vom privi toți acești factori din perspectiva schimbărilor climatice, etc. Deci acest proiect uh, este pe cale de a fi realizat sau va fi realizat în, în continuare și vă asigur că vom avea mare, vom acorda mare atenție aceste, acestei teme. Reciclarea, da, o parte a filozofiei noastre. În acest context avem directiva privind deșeurile. Suntem în faza de punere în aplicare a acestei uh, directive și care a fost Uh, elementul introdus prin acest act legislativ a fost ierarhia deșeurilor. Fiecare stat membru este obligat să pună în aplicare această directivă la nivel uh, național și uh, să creeze strategii naționale. Bineînțeles, obiectivul final al nostru este scăderea uh, în cea mai mare măsură a generării de deșeuri. În același timp, punem accent pe reciclare, pe incinerare și pe alte aspecte. Însă, haideți să vedem care este situația la nivel european în momentul de față. Bine, situația este foarte divergentă. Avem date cât se poate declare cu privire la deșeurile municipale, însă în același timp avem uh, cinci uh, state membre care nu mai au niciun fel de grop de gunoi sau aproape niciun fel de uh, grop de gunoi. Există state membre care deja mizează excesiv de mult pe incinerare, avem și alte state membre care reciclează puternic. Dar, din păcate, mai uh, există șapte state membre în care 80% dintre deșeuri ajung în acele gropi de gunoi, uh, rămânând la nef- a fi nevalorificate. Și mai există și acele gropi de gunoi ilegale, care sunt uh, cele mai periculoase pentru că au cele mai puternice efecte asupra mediului și sănătății umane. Deci, prin, bineînțeles, fiecare stat membru în parte va trebui să fie tratat uh, separat și uh, vom uh, cere fiecărui stat membru în parte să producă, uh, să vină cu planurile lor de gestiune. În următoarea perspectivă financiară spuneam că vom da acele opțiuni care vor duce la o sporire a cantității de deșeuri uh, reciclate. Spre exemplu, în momentul de față, finanțăm în continuare unele dintre gropurile de gunoi care sunt absolut necesare, pentru că dacă acestea ar lipsi, atunci multe dintre, sau unele dintre orașele europene ar ajunge într-un fel de impas. Bine, am discutat despre deșeurile care sunt acum adăpostite în grupurile de gunoi. Probabil că dificultatea selectării acestor deșeuri va ar crește foarte mult uh, costurile. Dar haideți să nu spunem nu, nu hotărât acestei opțiuni. Niciodată bine să spui niciodată. La început vă spuneam despre modul în care sunt consumate resursele noastre. Uh, și uh, despre uh, modul în care aceste resurse ajung la pragul epuizării și uh, în acest context e evident că reciclarea va fi absolut necesară pentru continuarea vieții noastre așa cum arată ea în momentul de față. Avem suficientă inovare? Aceasta a fost o altă întrebare bine, eu consider că în momentul de față avem nevoie de semnale cât se poate de clare, care să arate că nu avem o alternativă. Dacă aceste semnale vor fi clare, atunci sunt absolut convinsă că sunt absolut convins că toate mințile cenușii din companii vor uh, încerca să găsească soluțiile necesare. Dacă în trecut aceste eminențe cenușii se gândeau la modul în care putea rezolva uh, productivitatea muncii, ei, pe viitor, cu siguranță, aceste eminențe cenușii se vor gândi la modul în care vor putea rezolva problemele de productivitate a resurselor. Eu vorbesc adeseori cu uh, șefii de companii și ei spun cât se poate de clar că da, sunt de acord cu acest diagnostic și că sunt de acord cu investițiile făcute în acest domeniu. Cei care au o viziune de, pe termen lung își dau seama că utilizarea eficientă a resurselor îi va ajuta pe viitor. Deci, această filozofie, acest potențial de inovare trebuie să fie sprijinit prin uh, sistemele uh, tarifare, prin uh, finanțare, stimulente, etc. E important să folosim toate instrumentele care se află în armura noastră pentru a atinge acest obiectiv. Cam acesta ar fi uh, răspunsul și uh, la întrebarea domnului uh, Johansson. Geniul companiilor ar putea fi, eminențele cenușii ale companiilor ar putea fi folosite. Vorbeam cu șeful Asociației Companiilor Europene. Acest lider îmi spunea că într-adevăr vor exista pe viitor uh, învingători și perdanți. Însă, Asta nu înseamnă că că inovarea nu va exista. Spre exemplu, toate deciziile luate în cadrul REACH i-au uh, determinat pe unii, pe învingătorii acestei noi paradigme, să investească în găsirea unor noi materiale care să le înlocuiască pe cele uh, toxice listate în mici, uh, materiale de care au nevoie pentru a-și continua activitatea. Domnule Jorgensen, și dumneavoastră puneți o întrebare foarte bună. Ați înțeles că există o oarecare diferență între dorința noastră de a avea prețuri mai mari pentru resurse și în același timp uh, uh, resursele devin din ce în ce mai limitate. De ce cerem prețuri mai mari? Pentru că, re, tocmai pentru că resursele sunt limitate, trebuie să transmitem un semnal. de altă parte, un lucru la care au ajuns, o, o idee la care au ajuns toate statele europene în momentul de față este aceea că costurile muncii sunt mult prea mari. Și am putea, într-adevăr, face permutări la nivelul taxărilor la nivelul taxelor uh, impuse uh, muncii pentru a scădea, cel puțin pe termen scurt, uh, costul mâinii de lucru. Eu cred că aceste măsuri sunt absolut necesare pentru că nu ne dorim, bineînțeles, să pierdem creșterea economică. Noi scădem taxele asupra muncii în momentul de față, în așa fel încât însă să menținem calitatea vieții cu care ne-am obișnuit și în același timp să creștem competitivitatea companiilor. Deci, vedeți, există o serie de elemente interconectate. Eu sunt absolut convins că lucrul acesta se va întâmpla oricum. Acum, fie că noi, politicienii, vom fi uh, mesagerii acestei idei, fie că industria va fi mesagerul acesta, uh, Uh, cu siguranță lucrul uh, în sine, lucrul acesta în sine se va întâmpla oricum, dacă nu s-a întâmplat deja. Când vorbeam despre resurse, energia este considerată a fi resursa cu uh, majuscule. Sau, îmi cer scuze, spune domnul comisar, eficiența energetică este factorul cheie. Și cred că și aceasta este o parte de explicație la întrebarea dumneavoastră. Am încercat, uh, în momentul în care vorbeam despre eficiența utilizării resurselor, să tragem un semnal de alarmă. În momentul de față, știm cu toții că nu avem suficientă energie și, prin urmare, uh, trebuie să sporim eficiența energetică în sectorul antreprenorial există deja un consens pe tema aceasta. Um, nu există neapărat un uh, consens pe tema resurselor, însă, în ceea ce privește eficiența energetică, lucrurile stau clar. Dacă vorbim despre resurse, însă, uh, din păcate, nivelul resurselor este evaluat într-o manieră într-o manieră deloc transparentă și deloc rațională. Spre exemplu, există o serie de resurse uh, la nivel european care sunt considerate a fi abundente, dar care nu sunt de fapt. Pentru că gândiți-vă doar la pești. Dacă am avea suficiente stocuri de, de pește, uh, atunci eh, nu am avea 88% eh, pescuit eh, ilegal. Nu. Deci haideți să ne, să ne gândim la lucrul acesta. Apa un alt exemplu este o resursă, dar nu avem în, nici acum un tarif uh, clar pentru apă. Pe când eram studien, student mi, se punea, mi se spunea că apa este un bun natural, prin urmare nu are niciun fel de preț. Ei bine, uh, între timp lucrurile s-au schimbat, chiar dacă s-au schimbat în scurt timp. Și ce încerc eu să transmit uh, tuturor? Uh, încerc să le trans, uh, transmit că uh, acum resursele sau percepția asupra resurselor ar, fi trebuit, ar trebui să se schimbe. Avem exemplul apei, avem exemplul solului, solul care va deveni un, o, o resursă inestimabilă atât pentru infrastructură cât și pentru domeniul agricol, etc. Și prețul uh, pământului ar trebui să ajungă la un nivel real. În același timp, uh, trebuie să ne gândim la mediul înconjurător și protecția mediului înconjurător. Gândiți-vă doar la lumina din, copii, din ochii copiilor în momentul în care îi ducem în natură. Deci uh, și la ei trebuie să ne gândim în momentul în care vorbim despre protecția mediului. Domnul Kelly vorbea despre obiective. Cred că obiectivele ar trebui să fie întotdeauna considerate în contextul acesta vedere, în ceea ce privește mediul înconjurător, schimbările uh, climatice, avem o singură întrebare de răspuns. Schimbările climatice sunt reale? Dacă răspunsul este da, atunci uh, nu avem nicio alternativă. Acum, la nivel global, ne dăm seama că nu există un consens uh, pe seama răspunsului la această întrebare. Dar eu consider că acestea sunt tendințe pentru care trebuie să ne pregătim. Mai devreme sau mai târziu uh, nu vom mai avea alternativă. Va trebui să mergem pe calea aceasta. De ce să fim noi primii care fac lucrul acesta? O altă uh, întrebare. Bine, răspunsul ar fi următorul. Dacă nu avem alternativă, atunci e clar că cel care se pregătește din timp va fi pe termen lung liderul. Va fi cel uh, rămas în prim plan. Dar bineînțeles că nu trebuie să ne su- subestimăm parten- partenerii. Pentru că ei și ei își dau uh, seama de lucrul acesta. Dacă vă uitați la cinci, planul cincinal al Chinei, vă veți da seama că este probabil mai verde decât multe dintre planurile pe termen lung uh, europene. Dar au uh, un dezavantaj față de noi. Noi am implementat planuri de genul acesta din de, de ceva timp încoace. Avem uh, proiecte care s-au, uh, au fost demarate în trecut și care își vor, da, își vor aduce roadele pe termen lung. În uh, China, însă, acum se începe de la zero. Chiar dacă chinezii înțeleg aceste tendințe, deocamdată încep de la zero. În ciuda eforturilor uh, unor state precum China, India, India SUA, etc., uh, Uh, Europa este în continuare un lider și consider că dacă vom uh, investi și pe viitor în aceleași tehnologii uh, regenerabile, în aceleași tehnologii folosite pentru crearea de energii regenerabile, vom reuși să fim câștigători pe termen lung. Și vorbesc despre despre Europa și bineînțeles că trebuie să scot în evidență exemplul Germaniei, Germania care deja merge în direcția energiei regenerabile de ceva timp încoace. Cotele lor sunt mult mai puternice decât cele stabilite la nivel european. Însă Germania și-a dat seama că are, înainte de toți, că are nevoie de schimbări structurale puternice care uh, vor ajuta pe viitor uh, creșterea, la creșterea economică. Și despre asta vorbesc uh, uh, eu. Vorbesc despre atât protecția mediului înconjurător, cât și despre sporirea competitivității prin intermediul măsurilor de protecție a mediului înconjurător. Și acum, în ceea ce privește cărbunele și abstracția de cărbune. Dumneavoastră ați uh, explicat foarte bine acest mix energetic pe care încercăm să-l creem uh, acum. Bineînțeles, în acest mix energetic, fiecare stat membru are libertatea de a alege. Dar nu au o libertate în ceea ce privește energiile re- regenerabile care fac parte din acest mix energetic. S-au stabilit în acest sens plafoane la nivel european. Și aceasta este orientarea noastră principală, aceasta este filosofia centrală, mai multă energie regenerabilă. Am fost împreună cu domnul Pivax uh, responsabil pentru strategia de creare a tehnologiei uh, în domeniul energiilor regenerabile. Au uh, existat vreo 6-7 planuri incluse în, aceste, uh, în această strategie. Și în această strategie vorbeam de asemenea despre cărbune și despre utilizarea sa într-o manieră sustenabilă și ecologică. Știm că trecerea rapidă de la un anumit tip de combustibil la un altul nu se poate face și, prin urmare, trebuie să uh, folosim car- uh, cărbunele de care dispunem, însă într-o manieră mai ecologică, mai verde. Uh, to conclude, because... Ca să închei. Pentru că cred că am răspuns cam la toate întrebările dumneavoastră. Ce mă ocupă pe mine cel mai mult este integrarea politicilor. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea, pentru că actuala mentalitate nu face bine nimănui. Și dacă reușim să ținem cont de sursele de îngrijorare mai devreme, atunci când ne concepem politicile, atunci nu vom fi obligați să facem atât de multe uh, proiecte legislative Uh, în regim de urgență, ca să îmbunătățim calitatea aerului, calitatea apei și așa mai departe. Știam de mult timp că existau asemenea probleme. Acum lucrurile s-au limpezit când mă întorc seara acasă, după o zi de muncă, știu foarte bine ce am de făcut. Și de aceea știu că există un interes reciproc pentru comisia dumneavoastră, pentru comisia Envy. Trebuie să lucrăm pentru poziții de viitor sustenabile și competitive. Vă mulțumesc! Děkuji vám, pane komisaři, za své kolegy. Vă mulțumim. Domnule comisar, vă mulțumesc în numele colegilor mei Vă mulțumim pentru toate informațiile furnizate, pentru răspunsurile pe care ne le-ați dat, răspunsuri uh, cuprinzătoare, complete. Sunt convins că nu va fi ultima oară când uh, vom discuta despre aceste subiecte la comisia noastră, pentru că aceste cifre vor evolua și va trebui să ne dăm cu toții seama despre felul în care să folosim mai bine resursele. Deci, încă o dată, vă mulțumim frumos că ați venit și sperăm să ne mai întâlnim și pe viitor. Vážené kolegyně, kolegové, budeme tedy pokračovat. Dragi colegi, continuăm. Următorul punct de pe ordinea de zi, o Europa eficientă, din punctul de vedere al utilizării resurselor, și dau cuvântul raportorului, domnul Johansson. Vă rog frumos să ne prezentați raportul dumneavoastră. Thank you very much, uh, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus și mai devreme, nu pot decât să salut propunerea comisiei și în raportul meu am insistat pe patru puncte. Europa trebuie să decupleze creșterea economică de consumul de resurse numai astfel competitivitatea industriei europene va crește și uh, dependența noastră de resursele importate va scade. Apoi, statele membre trebuie să dovedească uh, uh seriozitate atunci când fac noi politici. Mai multă cooperare între statele membre este indispensabilă, mai ales pentru a se atinge uh, Uh, uh, țintele fixate la nivel european și, în plus, este foarte bine să se redirigeze taxarea de la mâna de lucru la consum. În plus, sunt și eu de acord cu faptul că trebuie eliminate toate subvențiile care au un impact negativ asupra mediului. Și apoi, cum sunt din Suedia și de aceea am pus această întrebare um, comisarului, Țările nordice au, au un mare potențial de a contribui la nevoile europene de materii prime și ar fi bine dacă uh, s-ar folosi mai mult resursele uh, uh naturale și forestiere din nordul Europei. Eu Uh, abia uh, am venit la comisia dumneavoastră pentru că am venit în locul doamnei Eck și sper că veți colabora cu mine la fel de bine cum ați colaborat cu doamna Eck și sper că vom reuși să ajungem la un consens uh, pe această temă foarte importantă. Aștept contribuții din partea tuturor grupurilor politice. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim domnului raportor. Cred și eu că nu aveți niciun motiv uh, să vă temeți uh, în Parlamentul nostru, raportorii și raportorii din umbră colaborează foarte bine. Sunt convins că așa se va întâmpla și pentru raportul dumneavoastră. Acum dau cuvântul domnului Gherec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că e foarte plăcut uh, să avem o asemenea ordine de zi în care mai întâi îl ascultăm pe comisarul de resort și apoi discutăm exact pe același subiect cu unul dintre raportorii noștri. Să nu uităm din ce cauză am ajuns în această situație. Practic sunt trei cauze. Creșterea demografică la nivel mondial, faptul că planeta noastră nu poate să fie mărită și nici resursele nu au cum să fie renoite, iar resursele per cap de locuitor sunt în cădere liberă. În plus, există țări emergente precum China, care sunt mari consumatoare de resurse și în plus, nu ne mirăm că vor să uh, fie practic singurii care procesează pământurile rare uh, și nu vor să vândă apoi decât produsele finite, pentru că astfel au o valoare adăugată maximă pentru resursele lor. E mult mai interesant să procesezi propriile resurse naturale uh, decât să le vinzi. Ei și-au dat seama mai devreme decât noi de acest lucru și atunci și noi trebuie să vedem ce ne rămâne de făcut pe viitor. Destul de repede riscăm să fim obligați să ne cumpărăm cimentul și oțelul în Turcia sau în India, pentru că industriile respective sunt pe cale de dispariție în Europa. Dar nu e suficient să enumerăm problemele. Haideți să vedem și cum putem să găsim alternative. În primul rând, să avem substitute pentru produsele cu care ne-am obișnuit. Să existe noi produse care să poată să fie fabricate cu uh, folosind resurse mai puține. Și consumul trebuie să se modifice pentru că de multe ori achiziționăm diferite produse și mai toate au aceleași funcții. Ar fi bine ca un singur produs să le înlocuiască pe toate celelalte. Pentru că nu e așa, resursele folosite până acum în producție erau utilizate uh, fără discernământ. Acum, nu mai avem așa multe resurse la dispoziție, ceea ce înseamnă că costurile de producție cresc și atunci noi trebuie să găsim alternative, cum spuneam, să vedem cum putem să uh, folosim altfel, de exemplu, minereurile, mai ales minereul de, de fier. Comisarul ne-a prezentat un plan, uh, obiective și dumnealui spune că ar trebui să folosim mai mult resursele naturale proprii, dar ne putem pune întrebarea care a fost până acum politica companiilor multinaționale în ce privește resursele naturale din afara Europei. Ca să putem să ne folosim resursele naturale proprie, resursele europene, trebuie să le spunem oamenilor că va fi benefic, că dacă exploatăm mai mult aceste resurse, vom putea să creăm mai multe locuri de muncă. Doamna Himner acum are cuvântul. Vă mulțumesc! iau cuvântul în, domnului, în numele domnului Marcinchevici, care dorea să prezinte propriile sale sugestii pentru acest raport. Respectiv. Am citit comunicarea Comisiei cu mult interes pe tema folosirii mai eficiente a resurselor și vrem să mulțumim domnului raportor pentru acest proiect de aviz. Parlamentul European trebuie să joace un rol activ în acest proiect, dar să nu fim prea optimiști. Ce contează este să putem să schimbăm actualul sistem de gestionare a resurselor și de producție. Cum putem să folosim resursele astfel încât impactul asupra mediului, asupra sănătății umane și animale să fie cât mai mic cu putință. Am ajuns să extragem și să exploatăm resurse care înainte erau inaccesibile. Dar cu ce preț? Să nu uităm de aceste programe de căutare a noi resurse și ele sunt importante pentru că trebuie să descoperim noi resurse în Europa. Și în plus ar trebui să punem accentul pe reciclare. Cred că ar trebui să urmăm modelul Chinei și al uh, Coreei și să existe niște mecanisme de sprijin Un exemplu se regăsește în propunerea comisiei, așa numitele mecanisme de piață. Trebuie să influențăm și o schimbare în atitudinea consumatorilor. O bună gestionare a deșeurilor este deja un prim pas în direcția cea bună, iar exploatarea noilor resurse, precum gazurile de șist, nu ar trebui complet înlăturată și iarăși nu trebuie să renunțăm la resurse precum cărbunele care încă poate să fie foarte util. Atunci când o singură resursă este supraexploatată, este foarte dăunător pentru mediu. ar fi bine să existe scenarii alternative și optimiste și pesimiste, să vedem cum putem să mărim uh, um, eficiența consumului de resurse, de exemplu, în sectorul transporturilor, cum putem să avem mijloace de transport care consumă din ce în ce mai puțin combustibil fosil. Știu că vom putea să cooperăm cu domnul raportor și că o să putem să vorbim despre folosirea mai rațională a resurselor și despre modurile de producție. Mulțumim, spune președintele. A fost ultima persoană care ceruse cuvântul. Acum dau cuvântul comisiei. Ok, thank you, Chair, and thanks uh, Mulțumesc, președinte, și mulțumesc și raport, domnului raportor pentru documentul său. Comisia, așa cum v-a spus domnul comisar adineauri, eu de fapt nu am multe lucruri de adăugat față de cele spuse de dumnealui, e bine, Comisia își dorește o agendă pentru competitivitate și eficiență uh, energetică foarte puternică. Și um, acest lucru se găsește și în proiectul de raport. De asemenea, noi contăm, bineînțeles, pe angajamentul statelor membre pentru a implementa politicile propuse uh, și ne așteptăm la o colaborare cu Comisia pentru implementarea acestor politici care vizează mai multă eficiență a resurselor în Europa și foaia de parcurs încearcă să alinieze obiectivele și să existe această conlucrare între comisie la nivel de Uniune Europeană și statele membre la nivel național. Deci noi vom încerca să ne bizuim și pe sprijinul Parlamentului European pentru a reuși acest lucru. De asemenea, noi punem accentul pe schimbarea sistemului de impozitare. E un lucru care este deosebit de important, în așa fel încât să avem uh, un sistem de impozitare corect. Și acest lucru ne va ajuta de asemenea să avem și o, o consolidare la nivel bugetar. Astăzi a fost adoptat un document de către Comisia în acest sens care pune de asemenea accentul pe acest subiect și care subliniază uh, cât de important este să se pună capăt subvențiilor în domeniul în mediul înconjurător. De asemenea, au existat câteva propuneri, câteva sugestii care au fost făcute astăzi de către membrii Parlamentului European. Ideea este că foaia de parcurs are conține anumite principii de bază, și anume reducerea deșeurilor, sporirea reciclării, utilizarea anumitor produse de substituție menționate de domnul Ghirec. Aceste lucruri sunt deosebit de importante pentru că vor reduce impactul asupra mediului înconjurător. De asemenea, ne dorim să reducem impactul asupra mediului înconjurător prin utilizarea mai sporită a resurselor de care dispunem aici, în interior, în interiorul Uniunii Europene și să ne bizuim mai puțin pe uh, importuri. Vă mulțumesc tuturor pentru această dezbatere deosebit de interesantă. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum aș dori să-l întreb pe domnul raportor dacă mai dorește să mai adauge ceva. Da, vă rog. Uh, Chair, I just want to uh, say thank you to my colleagues and to the Vreau doar să mulțumesc colegilor pentru comentarii și reprezentantei Comisiei pentru aceste comentarii. Vom continua să colaborăm împreună și așa cum am spus an, uh, înainte, uh, noi am fost împreună, am lucrat împreună în Comitetul Regiunilor, la grupul ALDE și sunt uh, obișnuit cu această cooperare între colegi, între partid partidele politice și sunt convins că acest lucru va continua în așa fel încât să obținem cea mai bună propunere pentru uh, acest document. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult și acum aș dori să menționez că Data limită pentru a înainta amendamente este 1 decembrie la ora 12. Acum, acesta a fost punct, ultimul punct de pe ordinea noastră de zi. Acum ajungem la diverse. Nu dorește nimeni să adauge nimic? Foarte bine. Atunci, următoarea ședință va avea loc pe 29 noiembrie cu începere de la ora 15 aici la Bruxelles. Mulțumesc!